Der Präsident. Guten Morgen, meine sehr geehrten Președintele, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. Am deschis uh, reuniunea ședința de astăzi dimineața. Văd că doamna Crichton încă nu a sosit din partea Consiliului, deci aș propune să începem prin a da cuvântul domnului Barozo. Domnul Di? Da, mulțumesc, domnule președinte. V-am atras atenția de mai multe ori în legătură cu absența relațiilor politice pe care